flexibilitate insuficientă, pentru că nu putem transfera sumele de la diferite linii bugetare. Am fi putut avea o mai bună implementare, o mai bună uh, implementare pentru a face față solicitărilor de sume și asta acolo unde există un consum mai ridicat. Dar aici e un paradox al bugetului. Noi nu am fost în măsură să compensăm pe deplin, mai ales în domeniul coeziunii, foarte multe sume pentru foarte multe state membre și există și alte rubrici în care rata de executare este doar de 103 milioane, ceea ce se numește, de fapt, reprezintă sumele care sunt transferate de la un an la altul și care nu sunt în mod automat definite în regulament. Același lucru e valabil și pentru plăți. Aș spune că uh, acest lucru este tipic în ceea ce privește înaintea unei noi, uh, în, în perioada dinaintea unei noi, unui nou cadru financiar multianual. 100% uh, implementare nu se poate face în anumite sectoare, pentru că nu avem posibilitatea de a transfera aceste fonduri acolo unde există o supraimplementare, deci unde e nevoie de sume suplimentare. Dar noi am plătit 5,3 miliarde mai mult decât în 2010 și 5 miliarde care au ajuns la finalul, de solicitări care au ajuns la finalul anului ar fi putut să fie, fie plătite, dar înainte de finalul lunii decembrie, însă nu am avut suficient timp la dispoziție pentru a efectua aceste plăți. Acestea sunt cifrele care ar fi putut să fie plătite, însă au fost solicitări de ultim minut, așa că nu am avut uh, suficiente sume la dispoziție la finalul anului pentru a uh, face față acestor solicitări. Apoi, care ar fi problemele sau aspectele problematice pentru 2011-2012? Aici avem un capitol legat de concurență. E vorba de acele programe din planul european de redresare economică, de rețeaua europeană de redresare, e vorba de acele programe care sunt taxate pe competitivitate. Acolo am înregistrat câteva întârzieri. La capitolul, acesta era capitolul 1A. Acum, la capitolul 1B, aici avem mai multe sume decât cele din 2011 care pot fi implementate, dar implementarea din nou uh, e legată de, uh, de proiecte foarte mari din fondul de coeziune. Apoi, fondul de dezvoltare rurală, care de asemenea se confruntă cu anumite întârzieri. Iar la uh, capitolul 2, la capitolul 3a, aici avem o lipsă de predictibilitate și anume nu știm exact ce anume va fi necesar pentru fondul pentru refugiați înainte de finalul anului. Dar asta e ceva normal, ceva care poate fi uh, înțeles. Iar în ceea ce privește relațiile externe, uh, avem dificultăți cu asistența pentru preaderare, instrumentul european pentru preaderare. Însă, este evident că situația din relații externe este foarte diferită de la caz la caz. E o, uh, un, un tablou foarte nuanțat. E un domeniu specific în care situația este foarte nuanțată de la caz la caz. Și acum, în ceea ce privește întârzierile și depășirile uh, față de uh, alocările bugetare uh, prevăzute inițial, acest lucru poate fi explicat prin uh, transferurile care trebuie să fie aprobate de la Parlamentul European. E vorba de o sumă de 200 de milioane de granturi pentru învățarea de-a lungul vieții în cadrul programului Erasmus, competitivitate, fondul social european și ceea ce a fost interesant și pozitiv este că în aceste domenii am fost în măsură să asigurăm sume mai mari decât ceea ce prevăzusem inițial și asta datorită transferurilor și a flexibilității uh, care a fost posibilă, tocmai pentru a consacra aceste sume creșterii economice și creării de locuri de muncă. Un aspect pozitiv. Aici avem un tabel foarte interesant. Dacă mi acordați un minut, am să vi le explic avem liniuțele acestea roșii care se referă la buget. O linie neîntreruptă este bugetul care a fost votat pentru 2011 și pentru 2012. Linia roșie ă, cu întreruperi, întreruptă, este proiectul de buget, ceea ce propunem ca buget. Și linia verde se referă la implementare, la implementarea reală, care nu poate fi mai mare decât bugetul votat. Dar linia adoptată verde e vorba de solicitările legitime care au ajuns în 2011 pentru rambursare de sume, de fonduri și puteți vedea cu ușurință că aici nu e neapărat vorba de bugetul votat pentru 2011, ci e cu mult peste bugetul așa cum a fost el prevăzut. Deci noi am subestimat anumite nevoi, mai ales în uh, politica de coeziune. Și a existat o acuză la momentul respectiv și anume că am făcut o evaluare mult prea mare, o supraevaluare. E bine, nu, absolut deloc. Reiese clar din acest tabel, din acest grafic, că de fapt uh, solicitările pentru proiecte deja îndeplinite, deja desfășurate, uh, solicitări deci care au fost considerate să fie legitime și întemeiate în 2011, reprezintă o sumă mai mare decât bugetul votat și prevăzut pentru 2011. Deci mai mult chiar decât bugetul prevăzut și decât bugetul și votat pentru 2011. Uh, Lucru care, bineînțeles, creează anumite dificultăți și va crea dificultăți pentru anul 2011. Următorul tabel, de asemenea, este unul foarte important pentru că avem o... e vorba de situația din decembrie 2011. Și aici ar fi câteva povești de spus. Da, știți că am primit solicitări în valoare de 30 uh, de miliarde de euro. Dar aici este foarte important să analizăm uh, ce s-a întâmplat, cum am ajuns la această suplimentare. Linia roșie pe care o vedeți sunt de fapt sumele care au fost plătite. Deci care au fost solicitate și plătite de către comisie. Iar linia verde reprezintă solicitările legitime care vin din partea celor 27 de state membre, mai ales în ultimele 3 săptămâni ale lunii decembrie și nu acesta este graficul pe care vreau să-l arăt, acesta. Acestea sunt țările care sunt afectate. Acele țări care au trimis facturi în luna decembrie și care încă nu au fost plătite pentru 2011. Noi încercăm să plătim la începutul anului 2011 2012 încercăm să plătim aceste facturi, însă vedeți care sunt țările care se află într-o situație dificilă. E vorba de Spania, Italia, Grecia și Portugalia prin, uh, prin aceste, în această listă. Uh, n-aș vrea să mai menționez încă o altă țară care a făcut solicitări de ultimă oră, dar în fine, ea în principiu nu are o probleme. Aici avem o problemă de lichiditate, pentru că trebuie să compensăm pentru ministerele care la Roma, la Madrid, la Lisabona, și așa mai departe, nu aveau lichidități pentru a plăti. Ele așteaptă această rambursare a sumelor uh, solicitate. Și, după cum vedeți, nu am fost în măsură să rambursăm aceste, aceste sume, tocmai pentru că nu am avut o flexibilitate suficientă a fondurilor la final de an și datorită faptului că la sfârșitul anului nu mai aveam sume la dispoziție, mai mult de peste 10 miliarde de euro. Și iată că acum ne aflăm la mai mult sau mai puțin la data de 15 uh, martie și am reușit să replătim 6 miliarde de euro, mai ales față de Grecia. Deci vedeți că prioritatea a fost acordată Greciei și asta din motive clare și bine întemeiate. Deci din aceste uh, 10 miliarde, 6 au fost deja rambursate lucru care, bineînțeles, în mod clar creează o problemă de uh, lichidități la noi, pentru că dintr-o dată avem și noi probleme de lichidități. Let us stay a little bit with this table. Haideți să rămânem la acest tabel. Știm deja ce s-a întâmplat. De fapt, există mai multe motive pentru această avalanșă de cereri de plată la sfârșitul lui 2011 pe care n-am anticipat-o pe deplin. De obicei ne confruntăm cu cereri în valoare de cam 5 miliarde de euro și acestea sunt apoi uh, transferate în anul următor. Acum însă am avut o sumă mult mai mare. Primul motiv este că am uh, permis țărilor care acum sunt în dificultate să crească, adică pentru acestea noi am crescut rata de cofinanțare la 95%. Și aveți aici uh, tabelul, sper că, da, uite acesta. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar uh, acestea sunt suplimentările. De obicei, uh, Bruxelles dădea 85%, acum însă putem finanța chiar și până la 95%. Nu avem încă estimări pentru Ungaria, încă purtăm negocieri, dar uite, pentru Letonia se vede că nu încercăm să dăm cele 10% în plus, deoarece dacă Bruselul are o rată mai mare de cofinanțare, înseamnă că numărul de proiecte este mai mic. Iar Letonia a preferat să aibă mai multe proiecte cu o rată mai mică de cofinanțare. Cât privește celelalte țări, Grecia, Irlanda, Portugalia, am uh, plătit uh, aproape 400 de milioane de euro anul trecut și 300, în jur de 300 anul acesta. E clar că am suplimentat fondurile, am încercat să accelerăm programele. Și acesta a fost un alt motiv pentru care în decembrie a trebuit să plătim mai mult. Un alt motiv ține de uh, acel principiu de calcul N plus 2. Italia și Spania au vrut să se dezangajeze. Ele urmau să piardă bani, să piardă angajamente dacă nu dădeau aceste cereri uh, până la finele lui 2011. Deci ele au încercat să uh, le înainteze pe ultima sută de metri, cândva între 26 până 29 decembrie, pentru a nu pierde aceste credite, aceste fonduri. Ar fi riscat să piardă miliarde de euro. Așa că au uh, optat pentru această solicitare, pentru aceste cereri trimise pe ultima sută de metri. Și un alt motiv, costul întârzierilor. Cu verde, am reprezentat perspectiva financiară 2007-2013. Cu albastru, aproximativ albastru, avem uh, perioada 2000-2006. 2006 era deja o perioadă începută și noua generație de proiecte fusese lansată la timp, fără întârziere. Acum însă, în 2007, și în 2008 am pierdut startul. Și asta înseamnă că trebuie să accelerăm punerea în aplicare, să accelerăm implementarea, dar dacă avem întârziere, înseamnă că avem și costuri. Iată o lecție pe care putem să o învățăm și să o ținem minte pe viitor din comparația pe care o putem face între perioada 2000-2006 și uh, perioada actuală 2007-2013 ceea ar trebui să ne motiveze să obținem un acord pentru următoarea perioadă 2014-2020, pentru că dacă nu, din nou vom plăti costul acestor întârzieri în lansarea de programe. Și aici aveți um, o reprezentare a angajamentelor neplătite. La coloane se vede foarte bine, iarăși nu pot să numesc culorile. Cele cu roz spune comisarul, se referă la perioada 2000-2006. Este eros? Bun, hai să zicem cele din partea de jos. În uh, graficul meu tipărit era cu roz, mă rog. Deci, vedeți că noi încercăm să plătim uh, angajamentele restante și să mm, reducem uh, reporturile pentru uh, uh, următoarea perioadă. Însă, ce urmează este un munte de angajamente neplătite pe 2007-2013 și vedeți uh, cu acea linie portocalie care se referă la plăți și verde uh, angajamentele, însă decalajul dintre cele două crește tot mai mult. Iată de ce la finele lui 2011 mai avem încă atâtea angajamente restante, neplătite. Deci avem uh, suma în miliarde de euro care ar trebui să crească până la 235 de miliarde de euro, adică aproape de două ori cât este bugetul nostru. Ar trebui ca această creștere să se înregistreze la sfârșitul acestui an. Aceasta e problema pentru următorul cadru financiar. Creditele de angajamente neplătite avem și câteva constrângeri juridice cu care ne confruntăm. De exemplu, pentru acest an avem uh, programate granturi de cercetare pe care trebuie să le rezolvăm mai puțin de 45 de zile, dar ar trebui să sărim peste acest lucru. Este repetarea problemei N plus 2, N plus 3. În 2013 lucrurile vor fi dificile pentru că acolo eh, va fi punctul de întâlnire între N plus 2 pentru toată lumea și N plus 3 pentru noile state membre, plus Portugalia și Grecia. Deci asta e o problemă care ne așteaptă pe viitor și anume o acumulare de plăți. Și încă un grafic pe care vă arăt ce trebuie să facem pentru a evita dezangajările în 2013. Asta ca un fel de introducere, pentru că de fapt eh, nici n-are rost să insist, ar trebui să ne concentrăm pe 2012 și execuția pe 2011. Pentru 2013 aș mai avea nevoie de o altă întâlnire cu dumneavoastră în care să discutăm proiectul de buget pe 2013 și să vă pot uh, spune cum am putea evita acumularea aceea foarte mare de angajamente. Câteva concluzii. la finele anului este nevoie de mai mare flexibilitate în uh, regulamentele financiare, pentru că trebuie să fim mai flexibili la sumele necheltuite. În decembrie avem o situație specială când nici Parlamentul, nici Consiliul nu lucrează, așa că nu putem uh, să luăm nicio hotărâre am uh, redactat un document neoficial cu o propunere în acest sens. Am uh, trimis uh, o notificare tuturor celor 27 de miniștri din statele membre ca să nu ne mai um, trimită cererile de plată la finele decembrie, ci mai eșalonată astfel încât să putem să facem și noi plățile până la finele anului. Și dacă sunteți de acord să analizăm regulamentul financiar, eu cred că el ar trebui să intre deja în vigoare la sfârșitul lui 2012 ca să evităm probleme de genul acesta pe viitor. Ar trebui să anticipăm în 2012 probleme de trezorerie. Noi trebuie să achităm peste 10 miliarde de euro din anul trecut. Și unele servicii ne-au transmis deja semnale de alarmă. De exemplu, la cercetare uh, există probleme mari de trezorerie, ceea ce înseamnă că trebuie să rectificăm bugetul neapărat anul acesta și asta va fi încă o problemă la negocieri într-un moment de criză și de lipsă de resurse și austeritate. Însă este în joc credibilitatea bugetului european. Dacă vrem să fim credibili, trebuie să plătim cererile de plată care sunt legitime pentru proiectele îndeplinite și de asemenea să achităm granturile. Vă mulțumesc! Si, monsieur le... Președintele, mulțumesc, domnule comisar! Înainte să dau cuvântul celor înscriși pe listă, vreau să salut prezența doamnei Clucas, care este raportor pentru aviz din partea Comitetului Regiunilor cu privire la reforma cadrului financiar plurianual și pe care o vom asculta mai încolo. Cred că prezentarea făcută de domnul comisar și scurta dezbatere ce va urma o vor interesa pe reprezentanta Comitetului Regiunilor, pentru că vorbim aici despre o problemă foarte gravă care afectează fondurile structurale regionale și fondul de coeziune. Giovanni Lavia este raportorul nostru și a cerut cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că prezentarea făcută de comisarul Lewandowski este extrem de utilă. Iată că putem identifica încă de la început problemele pe care le vom întâmpina în 2012 în legătură cu plățile și uh, ne-ați uh, dat o idee despre ce ne așteaptă în 2012. Este clar că există probleme pe care le putem rezolva, de pildă acea nevoie de flexibilitate la care vă refereați pentru procedurile de la sfârșitul anului. Comisarul uh, ne spune că s-au deschis canale, s-au făcut uh, demersuri astfel încât să se poate lucra și la sfârșitul anului calendaristic. Cifrele pentru 2011 arată mai bine decât uh, cele pentru anii anteriori. Se pare că um, însă la unele rubrici sumele au fost mai mari decât cele prevăzute – nu știu. Dacă facem o paralelă între perioada 2006 și 2007-2013, chiar ținând cont de întârziere, mie mi se pare că suntem uh, sub nivel la cea de-a doua linie ar trebui să țintim spre 100% la sfârșit și cred că trebuie să monitorizăm cu atenție situația plăților. Va trebui însă să luăm măsuri în următorul exercițiu bugetar pentru a corecta neconcordanțele din 2012 uh, și trebuie să ne asigurăm că de acum înainte putem să cerem Consiliului să dea curs propunerii Comisiei de pe 15 aprilie, în care se vorbea despre o nevoie mai mare în ce privește creditele de angajament. În ce privește problema N plus 2, N plus 3, din 2013 încolo, aș cere Comisiei ca în proiectul de buget pe 2013 să dea dovadă de realism, dar și de curaj. Pentru că avem uh, nevoi uh, clare și ferme în ce privește creditele de plată. Trebuie să arătăm tuturor celorlalte instituții de la bun început că aceste credite de plată trebuie să fie suficiente. Știm că, dată fiind uh, modalitatea de finanțare a bugetului european, statele membre au nemulțumiri, însă trebuie să arătăm clar care sunt nevoile noastre. Domnul comisar a spus că în această criză multe state membre în ultimul an bugetar nu au uh, n-au cerut să li se ramburseze costurile. Bine, au făcut-o în ultimul moment. Trebuie să fim însă realiști și aș cere și comisiei să dea dovadă de realism în proiectul de buget pe 2013. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Godmanis. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În această dimineață s-a uh, distribuit un tabel pentru membrii Comisiei pentru Buget. Acest tablet, uh, tabel conține două părți în care cifrele uh, sunt prezentate cifrele care au fost plătite către statele membre. În ceea ce privește rubrica 1, respectiv bani în fondul de coeziune. Și dacă este să urmăresc acest tabel, începând de la prima lună a cadrului multifinanciar, să zicem, din 2009, pentru că 2008 a fost totalmente absent, prima dată am observat că 16 țări din cele 27, în acestea plățile au fost uh, blocate pentru mai mult de 3 luni. 16. Dacă este să vorbesc de FSE, 11 țări pentru din fondurile de regiune și coeziune, de asemenea, nu au beneficiat de plăți. Sigur, nu este o mare inginerie financiară, este problematic uh, să se plătește atât de mulți bani, însă mie mi s-a spus că în decembrie s-au primit avize în ceea ce privește mari proiecte și s-a spus că în decembrie au, fost, uh, au venit foarte multe documente justificative în 2010 s-a întâmplat același lucru. Foarte mulți bani s-au dorit a fi rambursați în decembrie. Dumneavoastră ați prezentat tabelul cu țările care au venit cu multe solicitări de rambursare, 21% Spania, Italia, dar acele țări din tabelul prezentat de dumneavoastră sunt acelea care nu au beneficiat de aceste plăți până la 1 martie. Altele, în altele s-au oprit plățile. Așadar, întrebarea este foarte interesantă. S-ar putea întâmpla să reușiți o inginerie financiară și să le plătiți pe acestea care au făcut solicitări de rambursare, dar să opriți plățile către altele. noi aici la buget suntem verziți să observăm că banii nu sunt risipiți, dar la Digi Regii uh, lumea devine oarecum iritată când văd cum funcționează lucrurile. Iar această inginerie financiară, cred că este posibil cu aceasta să acoperiți țările care acum au plățile blocate? Pentru că nu contează, aici este vorba și de țări care au o rată de absorpție bună și de celelalte. Însă nu este periculos să se acționeze astfel fără să se amendeze bugetul. Aceasta este prima întrebare. Iar a doua, al doilea aspect este și mai problematic. Nu știu de ce în uh, angajamentele CFM, în ceea ce privește finanțele pentru coeziune, cunoscând rezultatele din 2007 și 2008, până la urmă numai plățile în avans au fost plătite și Iată, întrebarea a doua este și mai serioasă. Noi am aprobat un plan de recuperare, am luat banii din zonele neutilizate de la dezvoltare rurală și coeziune, pentru că acești bani în 2007-2008 și parțial în 2009 nu au fost utilizați. Și banii aceștia s-au dus către alte proiecte, cu totul diferite de scopul inițial, energie și altele. Scopul este cât se poate de clar. Însă, acum ne găsim în situația că acești bani au fost folosiți pentru alte scopuri. Angajamentele s-au referit tot la 2%, dar plățile au crescut și mai mult. Este acesta un plan de redresare europeană? Vorbim aici de siguranță alimentară. Până la urmă, nu sunt bani suplimentari, bugetul nu a fost extins, iar la sfârșit N plus 2, N plus 3 trebuie să dea un rezultat bun. Și nu înțeleg cum veți reuși să faceți acest lucru. Sigur, o inginerie financiară este ceva, dar nu este suficient. Poate ar trebui să fim deschiși pentru amendarea bugetului, pentru că altfel ne vom confrunta cu probleme. E ca și cum ai avea o barcă care are o gaură pe care o astup, dar se sparge în altă parte, o mai astup și pe aceasta nu aș fi foarte fericit să fiu în pielea dumneavoastră într-o asemenea situație. Sidonia. Mulțumesc și acum Sidonia. I have uh, two comments and a question. Am două comentarii și o întrebare. Un uh, comentariu suplimentar, un al treilea comentariu, de fapt, Cred că aceasta este o prezentare foarte utilă. Am așteptat-o deja de ceva timp și ne bucurăm să o auzim aici la bugete. Comentariul meu principal este că trebuie să ne amintim de negocierile foarte neplăcute din toamnă, din toamna anului 2011, deci a anului anul trecut, a anului trecut, și vreau să vă reamintesc că am greșit cu toții. Comisia a greșit, Parlamentul European a greșit și Consiliul de asemenea. Consiliul a greșit când a, solic- când a spus că nu avem nevoie de buget rectificativ și nu avem nevoie de plăți suplimentare. Comisia a spus că avem nevoie de plăți suplimentare, dar le-a estimat la un nivel mult prea scăzut, iar Parlamentul, aici noi nu ne-am luptat suficient pentru a obține plăți uh, suplimentare la un nivel suficient. Așadar, trebuie să mai facem multe lucruri pentru a evita acest tip de situații pe viitor. Această situație confortabilă a cheltuierilor uh, bugetare excesive, această perioadă s-a încheiat. Consiliul nu a înțeles cum stau lucrurile de nicio culoare anul trecut. A, trebuie să înțeleagă că confortul bugetar s-a încheiat cu totul. Nu va reveni foarte curând. Așa încât uh, toate instituțiile ar fi trebuit să observăm că acest buget uh, și acest confort bugetar s-a încheiat, însă noi nu am reușit să prevedem uh, dimensiunea dezastrului, ca să mă exprim așa. Sper că întrebarea mea să fie înțeleasă corect. Prezentarea dumneavoastră, în aceasta, la început, în primul slide, a apărut ceva care mie mi-a fost neclar. A spus că nu ați putut plăti din două motive. Din cauza imposibilității de a face transferuri și din cauza uh, deficitului de credite. Acestea sunt două lucruri diferite. Și aș vrea să uh, știu care este dimensiunea fiecarei probleme. Acest lucru nu a fost inclus în uh, prezentarea dumneavoastră. Cât nu s-a putut plăti pentru că, conform reg transferul a fost prea târziu pentru a putea fi făcut și cât nu s-a putut plăti pentru că banii pur și simplu lipseau. Nici în cele mai urâte visuri nu mi-am imaginat că aș putea comenta cu privire la regulamentul financiar, însă iată că trebuie să fac acest lucru acum. Transferurile întârziate. Trebuie să fim foarte atenți atunci când discutăm uh, despre modul în care amendăm și uh, adaptăm uh, regulamentul la realitate. Ceea ce pot să spun în acest moment este că trebuie să tratăm lucrurile cu precauție. Trebuie să ne asigurăm că puterile bugetare ale Parlamentului sunt respectate, dar cu siguranță această discuție trebuie să aibă loc. Trebuie să ne gândim cum să rezolvăm problema. Cred că nimeni nu a găsit încă formula potrivită, însă trebuie să ne amintim că avem autoritatea bugetare care are două mâini și ambele mâini trebuie să fie implicate în acest proces. Vreau să îmi amintesc și de un document care ar putea să fie consultat, care ne-a fost trimis de către secretariat. Este un document, sigur nu-mi imaginam că îl voi cita, însă documentul Comisiei se găsește pe site, este un document uh, al Consiliului, de fapt, cu un prim feedback privind proiectul de raport 2013 redactat de către Comisie. Și asta este, de fapt, o armă împotriva propriei argumentări cu anexele sale cu tot. În aceste anexe se arată cât se poate declar că, de-a lungul timpului, a existat o cheltuire redusă a bugetului Uniunii Europene, insuficientă. Și acest lucru, iată, trebuie să se încheie. Această situație a devenit mai dramatică decât ne imaginaserăm noi în noiembrie și decembrie. Și sper să obțin de la dumneavoastră clarificările necesare. Mulțumesc, doamna Andreasen. Thank you, Chair. Um, Mr. Lewandowski Mulțumesc. Domnule Lewandowski, prezentarea dumneavoastră spune că statele membre au făcut solicitări pentru a evita angajamente. La pagina 8. Însă, cum pot fi anulate aceste solicitări de 15 miliarde de euro, așa, din scurt? Eu nu prea pot să înțeleg cum aceste cheltuieli mai mici decât fuseseră estimate au dispărut pur și simplu, mai ales în anii în care trecem prin această criză. Pentru că majoritatea fondurilor de coeziune necesită și cofinanțare. Așadar, cum se poate ca Spania și Italia să fi primit dintr-o dată toți banii și să-și implementeze proiectele? Lucru care nu s-a întâmplat în ultimii 10 ani. De asemenea, mă îngrijorează că majoritatea plăților uh, reduse sunt plătite către Spania și Italia, cu toate că există alte țări care au nevoie de uh, bani mai mult și în care există o stabilitate fiscală mai clară. Alt uh, aspect îngrijorător care apare în bilanț este această prefinanțare. Cum funcționează ea? Se prefinanțează mai mult și cu toate acestea avem tot mai mare nevoie de lichidități, mai mare decât am avut vreodată. Puteți să-mi explicați acest lucru? Vă mulțumesc! Eider Gardiazabal. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare și pentru aceste date care încă mai trebuie analizate, să vedem exact ca în ce situație ne aflăm și de ce ne aflăm aici. Um, ar trebui să avem astfel o oglindire mai fidelă a momentului în care ne aflăm. Și dacă nu ar fi fost atât de dramatică situația, cel puțin așa cred eu, ar trebui să ne așezăm în fața Consiliului și să-i spunem atenție. Uh, în Parlamentul acesta, în comisia noastră, am atras atenția asupra acestei probleme de plăți încă de la începutul acestui mandat și dacă nu se găsește o soluție, nu cred că ni se poate reproșa ceva. Noi vrem să negociem o, o, o spărire a bugetului la final, însă Consiliul, ca întotdeauna, s-a încăpăținat și s-a uitat la tabel și la plăți și a dorit întotdeauna să existe reduceri. Deși am avertizat asupra faptului că nu vom avea bani suficienți pentru a plăti la, final de, la finalul anului angajamentele necesare. În plus de aceasta nu se poate Uh, reproșa Parlamentului, pentru că nu avem așa un fel de bulă de cristal în care să vedem uh, cum arată viitorul. Uh, Comisia Europeană trebuie să se bazeze pe prevederile statelor membre. Noi n-am inventat nimic, n-am inventat această informație. Și iată că ajung la prima mea întrebare. La ultima ședință de conciliere, au fost câteva divergențe de opinii cu Consiliul în ceea ce privește cifrele pe care le avem la dispoziție și în prezentarea dumneavoastră uh, regulată pe care ne face Comisia referitor la cifre, date și necesități, nevoi de plăți, uh, ajung la momentul potrivit, pentru că ajung la momentul în care vom negocia următorul buget împreună cu Consiliul. În orice caz, dacă ați putea, ar fi bine să ne dați mai multe detalii, așa cum ați făcut dumneavoastră aceste estimări, aceste prevederi, E bine, v-ați bazat pe prevederea ale statelor membre și ar fi bine să avem aceste cifre în așa fel încât să le putem utiliza în momentul negocierilor. Apoi mai există o parte a prezentării în care dumneavoastră v-ați referit la plăți care au fost înaintate în 2011 și uh, pentru 2012 și v-ați referit la o creștere, având în vedere schimbarea de legislație în ceea ce privește rata de cofinanțare și având în vedere uh, uh, teama anumitor țări de a pierde anumite fonduri. Aveți eventual vreo estimare a uh, unde anume mi a apărut această sporire a uh, creditelor de plată și a angajamentelor și care va fi influența asupra bugetului din 2012. Și acum o ultimă întrebare pe care, de fapt, am mai auzit-o deja pentru că a fost pusă de un alt coleg. Ați sugerat la un moment dat că, la un moment dat, poate ne vom confrunta cu o lipsă de lichidități și trebuie să revizuim regulamentul financiar și în prezentarea dumneavoastră ați cerut să existe mai multă flexibilitate. Aveți cumva vreo propunere concretă de amendament? Da, e adevărat, mai multă flexibilitate ar fi un lucru bun, dar cum anume bănuiesc că în momentul în care faceți propuneri veți avea o idee mai concretă pe care nu o puteți înainta în acest sens. Domnul președinte, mulțumesc și rog pe ultimii oratori să fie succinți, pentru că domnul comisar trebuie să ne părăsească. Helga Truppel. Helga. Helga, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cred că este într-adevăr foarte important să avem cifre exacte informații exacte, ceea ce am primit și astăzi, pentru a putea negocia de pe poziții clare. Aceasta a fost una dintre problemele uh, din cursul ultimelor negocieri și am regretat acest lucru foarte mult pentru că au existat niște dovezi referitoare la faptul că executarea din 2011 uh, ar fi mai bună decât din 2012 ar fi mai bună decât din 2011. Sigur, uh, tendința anunțată de dumneavoastră este cea reală. De aceea, problemele noastre sunt și mai mari, iar bugetul, iată, nu este suficient. De aceea cred că acesta este argumentul de ce este atât de important să avem aceste informații la timp și să le primim pe parcursul anului, pentru că altfel nu uh, putem avea o poziție clară față de Consiliu. Mai regret un lucru foarte mult și anume uh, atunci când vă aud spunând că probabil există un deficit de credite pentru cercetare. Acest lucru vine împotriva strategiei noastre și a ceea ce ne dorim și dacă acesta este rezultatul um, acestui exercițiu, atunci eu cred că este un dezastru pentru că statele membre și strategia Europa 2020 ar trebui uh, să investească tocmai în această direcție. Uh, și dacă așa stau lucrurile, atunci, într-adevăr, acestea sunt vești foarte proaste. Mulțumesc, ultimul orator, domnul Böge. Äh, Mulțumesc. Vreau să mai subliniez încă o dată acest lucru și anume negocierile privind bugetul 2012 și bugetul rectificativ, uh, cu siguranță, um, au lăsat au stat oarecum sub impresia um, și sub influența negocierilor uh, de cu un an înainte. De, de asemenea, Comisia a venit cu niște evaluări referitoare la ceea ce ne așteaptă. Însă, sigur, a fost dificil de estimat uh, ceea ce uh, se va întâmpla, respectiv ce vor furniza statele membre în ultimul minut. Și ceea ce s-a întâmplat a depășit toate așteptările. De aceea nu cred că putem să spunem că Parlamentul nu a negociat cu suficientă energie. Alternativa era ori uh, lăsăm lucrurile să se spargă în capul nostru și atunci ce s-ar fi întâmplat? Până la urmă, întrebarea trebuie formulată altfel și anume, Consiliul vrea să joace după aceleași reguli și pe viitor, respectiv celelalte state, de la, statele de la Consiliu, uh, vor dori să se implice altfel. Poate că va dura să te ridici și să iei cuvântul, dar uh, până la urmă poziția pasivă nu este cea mai bună. Și cred că despre acest lucru ar trebui să discutăm mai intens. Și acesta este jocul pe care va trebui să-l jucăm și pe viitor. Mă întreb dacă există vreo posibilitate să insistăm asupra faptului că cifrele trebuie să ne parvină mai repede. Sigur, speranța moare ultima. Și mă întreb dacă există vreo posibilitate ca dezbaterea referitoare la proceduri să fie purtată pentru a putea separa oarecum procedura de modul în care s-a procedat uh, cu bugetul de anul acesta și să avem de-a face și cu o atmosferă de lucru ceva mai bună. Iar în ceea ce privește flexibilitatea, din ultima clipă, în ceea ce privește bugetul anual și autorizarea comisiei sau a autorității pentru bugete, trebuie să vedem ce înseamnă mai multă flexibilitate. Eu nu vreau să semnăm un cec în alb. Haideți să ne interesăm mai în detaliu ce presupun toate aceste lucruri. Și ultimul subiect, domnul comisar uh, a menționat acest lucru. Iată, dacă nu ajungem la un acord uh, rapid în ceea ce privește CFM-ul, atunci apar o serie de probleme și sper să evităm acest lucru pentru că apar probleme și în ceea ce privește executarea. De aceea, această întrebare se referă la viitor. Și de asemenea mă întreb dacă Comisia se gândește la acest lucru, pentru că asta nu trebuie discutat numai la Parlament, și anume cum putem putem contribui prin uh, regulamentele pe care le vom adopta și prin uh, următoarele CFM-uri, astfel încât să nu uh, mai avem asemenea probleme pe viitor, cel puțin nu de această dimensiune. Măsuri comise. Mulțumesc, Raime. Și acum, domnul comisar. Mulțumesc, mulțumesc. Știu, uh, suntem limitați, de aceea ar fi foarte bine să avem încă o nouă posibilitate de a avea un schimb de opinii, fără să uităm problemele acestea de lichidități din 2012, problemele de plăți din 2011 și eventual să vedem cum acest lucru ne poate servi drept uh, lecție pentru a putea negocia în mod corect 2013. Uh, știți că vom redacta în aprilie proiectul nostru de buget. Bun, mulți dintre dumneavoastră s-au referit la lecțiile ce trebuie trase și învățate din ceea ce s-a întâmplat la finalul anului 2011. Giovanni Lavia, Raimel, Sidonia, Helga și alții s-au referit la acest lucru. Da, e adevărat. Acest lucru mă preocupă și pe mine și, într-adevăr, e adevărat că situația a fost oarecum imposibil de prezis, de prevăzut, cea, pentru că nu s-a ținut seama de faptul că uh, vom ajunge într-o situație în care două țări, în special, ar, ar fi de, disperate să nu piardă anumite uh, anumite credite și au înaintat în ultimul moment, în decembrie, câteva facturi. N-am făcut calculul exact, dar Italia, spre exemplu, la începutul lunii decembrie, uh, risca să piardă 1,7 miliarde de euro. Spania, 1 miliard de euro. Deci, au trimis aceste facturi chiar la ultima secundă, tocmai pentru a uh, încerca să reducă această pierdere. Pe de o parte, e un lucru bun faptul că nu au pierdut acești bani, dar uitați-vă, acesta este rezultatul. Acesta este rezultatul și uh, noi trebuie să vedem care va fi răspunsul pe care îl putem da întrebării Sidoniei. 50 de milioane de euro, 15 milioane de miliarde de euro care au ajuns solicitări de plată care au ajuns în uh, ultimele săptămâni. 5 dintre cele 15 au fost plătite. 5, din păcate, nu am fost în măsură să le plătim din cauza lipsei de flexibilitate a regulamentelor. Dar asta nu e problema cea mai mare, pentru că uh, avem un surplus, așa cum se arăta într-unul dintre diapozitive, de 375 de milioane. Deci 375 de milioane ar putea să fie plătite cu aceste surplusuri care le avem în alte domenii. Dar au existat anumite lipsuri din cauza uh, nivelului de plăți de, uh, de la finalul anului. Deci o lipsă, anumite lipsuri în plăți, un deficit. Și de altfel și de asta am și trimis scrisoarea către cele 27 de state membre pentru a cere o distribuire mai uh, uniformizată a solicitărilor de plăți, în așa fel încât să avem o analiză, o, pre, o estimare din partea statelor membre care ar putea să fie pe viitor, cam pe la finalul lunii octombrie, să zicem, Uh, solicitările de plăți și care ar putea fi la finalul lunii decembrie, în așa fel încât acest lucru să ne servească de bază de negocieri pentru 2013 și în același timp să putem să rezolvăm și această problemă a uh, bugetului, proiectului rectificativ de buget pentru 2012, lucru care este necesar. Da, Helga, încă mai avem în continuare un deficit de plăți pentru 2012, pentru, acele, pentru granturi. Și nu e vorba doar de politica de coeziune. Într-adevăr, există un deficit în uh, ceea ce privește rambursarea granturilor și, într-adevăr, coeziunea și cercetarea vor avea nevoie de fonduri suplimentare în 2012. Acum, odată ce vom avansa în timp, a, vom avea date statisticele la îndemână și vom ști mai bine ce și cum trebuie modificat proiectul de buget. Aici e vorba și de tactică și de diplomație. Ce facem? Cum negociem? Cum lăsăm aceste negocieri uh, la finalul anului, pentru bugetul următor? La finalul anului e adevărat că vom avea uh, cunoștințe mai uh, detaliate și uh, date mai detaliate despre nevoile ce vor exista. Dar bine, asta poate fi discutat ulterior. Nu-mi cereți să studiez deja acum ce se va întâmpla. Uh, Uh, la momentul respectiv. Noi încercăm să facem asta. Aici avem toată echipa de la bugete, încercăm să rezolvăm aceste problemele de lichidități, uh, încercăm să vedem ce limitări în timp avem în ceea ce privește plățile directe, spre exemplu în domeniul politicii de coeziune, încercăm să vedem care sunt prioritățile uh, prioritățile noastre ar fi să plătim cele zece milioane care trebuiau să fie plătite către Grecia, apoi mai avem și sume pentru țările care sunt în stare de preaderare și uh, vedeți că asta a dus până la urmă la anumite probleme de lichidități care trebuie să fie rezolvate în 2012. Dar asta poate fi discutat ca urmare a uh, graficului și a tabelelor pe care le vom avea la dispoziție, eventual o discuție mai informală. Doamne Andreasen, ați vorbit despre Portugalia, Irlanda și Grecia. Într-adevăr, acest, uh, aceste țări uh, au nevoie de cofinanțare de până la 95% din partea noastră. Acest lucru le vine în ajutor, însă la alte țări, precum Italia, încercăm să stimulăm investițiile prin fonduri structurale. Noi vrem să plasăm aceste fonduri structurale ca niște bani de investiții care sunt necesari. De exemplu, știu că la Madrid există tot timpul o rezervă pentru cofinanțare pentru a atrage bani de investiții. Acesta ar fi un impuls important pentru investiții, mai ales că acum în Europa ne confruntăm cu o criză a creditării. Și ca să-i răspund uh, încă o dată lui Reimer, una dintre lecțiile pe care le-am învățat se regăsește în uh, graficul ce arată întârzierile cu 2007 și 2008. Și uh, de asta spuneam că în 2012 ar trebui deja să convenim următoarea perspectivă financiară pentru a putea lansa la timp noua generație de programe care va începe în 2014. Dacă nu ne vom putea încadra, din păcate, urmează alegerile în Bundestag și nu cred că și nu cred că vom putea să câștigăm în perioada electorală în Germania. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, dragă Ianuș, ne-ai adus foarte multe informații aici, foarte utile. Bun. Vom uh, analiza tot ceea ce am ascultat și uh, săptămâna viitoare, când vom discuta despre mandatul pentru trilog uh, și despre Consiliu, vom pune acest lucru pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc! Propun să dau cuvântul imediat doamnei Clucas. Mai întâi vreau să-i cer scuze pentru această întârziere pe care, iată, o avem în programul nostru, dar cred că dumneiei a înțeles că schimbul de opinii cu comisarul era foarte important pentru noi și cred că a fost interesant și pentru dumnei. Liniște, vă rog! Vreau să o salut pe doamna Clucas, cu atât mai mult cu cât am avut ocazia ca în octombrie anul trecut, la prima conferință interinstituțională pe tema cadrului financiar multianual, am avut ocazia, deci, să apreciem vigoarea, elocvența argumentației doamnei Clucas, care apăra fondurile structurale și arăta că în regiunea sa, în orașul său, cu ajutorul lor s-au făcut uh, investiții foarte importante ce au dus la relansarea economică a regiunii, deci cu ajutorul banilor europeni. Doamnă Clucas, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a veni aici și pentru cuvintele dumneavoastră amabile. Doamnelor și domnilor, Comitetul Regiunilor a adoptat pe 14 decembrie anul trecut cu unanimitate aproape și uh, sunt mândră să spun aproape cu unanimitate pentru că și britanicii au fost pentru a adoptat deci avizul privind uh, cadrul financiar multianual pe 2014-2020. 10. Pot să spun, deci, că reprezintă vederile tuturor celor care fac parte din Comitetul Regiunilor. În aviz apar obiective pe care și noi ni le dorim. Vrem uh, propuneri inovatoare din partea Comisiei. Volumul bugetului, regiunile de tranziție, noile resurse proprii, toate acestea sunt de dorit și, de asemenea, suntem împotriva condiționalităților macroeconomice și vrem ca dezbaterea să includă și contractele de parteneriat. Suntem uh, absolut uh, încântați de faptul că Parlamentul European este acum în centrul acestor discuții și că ele nu sunt purtate doar de statele membre, așa cum se întâmpla înainte. Comitetul Regiunilor ar fi și mai bucuros dacă Parlamentul și uh, Consiliul ar hotărâ prin codecizie. Am înțeles că negocierile ar urma să înceapă imediat, ar fi urmat să înceapă imediat după sfârșitul președinției poloneze. Așa că acum așteptăm să vedem uh, succesele președinției daneze și vrem să știm uh, care vor fi instrumentele de negociere și care vor fi lucrurile ce nu se vor negocia. Vrem să ne asigurăm că până la finele acestui an se va lua o hotărâre cu privire la acest proces. Este vital să se întâmple acest lucru. Orașele și regiunile Uniunii Europene așteaptă ca acest proces să se încheie cât mai curând și ei și eu credem că austeritatea este doar o componentă a ecuației. Cealaltă componentă ar trebui să fie stimularea creșterii. Capitalul privat merge acolo unde poate face profit. Regiunile mai sărace sau mai puțin dezvoltate nu pot să atragă acest tip de capital și în aceste regiuni aproape 40% din venituri uh, provine de la contribuția guvernului și acești bani merg mai ales înspre protecția socială, ceea ce înseamnă că nu prea există oportunități de investiție pentru capitaluri. Aici intervine Uniunea Europeană pentru că poate acorda certitudine și stimulente. Să vă dau un exemplu în nordul Angliei un aeroport. Înainte de, de acordarea de fonduri europene, aeroportul deservea doar trei destinații și în jur de 1000 de pasageri pe an. Anul acesta, după investiții comunitare de aproximativ 28 de milioane, avem 60 de destinații și am reușit să atragem printr-un efect de multiplicare aproape 80 de milioane din partea sectorului privat. Rezultatul, uh, noi hangare, noi facilități, un nou turn de control și 7000, aproape 7000 de locuri de muncă create. Și acestea sunt uh, ocupate de oameni din regiune, oameni care contribuie la economia locală. Iată, dacă analizăm aceste cifre la rubrica 1B și ne și dăm seama că politica de coeziune funcționează, investițiile comunitare funcționează, ar trebui să trâmbițăm acest lucru în toată Uniunea Europeană. Pentru că nu am prea mult timp, domnule președinte, trec direct la fondul avizului. Noi considerăm că acest nivel bugetar este minimul care ar trebui să fie angajat. Statele membre au dat Uniunii Europene uh, prin tratatul de la Lisabona și prin strategia UE 2020 un grad foarte ridicat de ambiție. Acum ar trebui să îndeplinim aceste ambiții. Fondul de ajustare la globalizare și programul GMES considerăm noi că ar trebui să fie finanțate în interiorul CFM, pentru că doar astfel se pot asigura coerența tematică, transparență și controlul democratic. Noi vrem o simplificare a sistemului foarte complex de rabaturi și corecții și suntem convinși că introducerea resurselor proprii în timp ar trebui să înlocuiască contribuțiile naționale și ne exprimăm sprijinul pentru propunerile Comisiei cu privire la TVA și TFF. TTF. Uh, am observat însă că sumele propuse pentru fondurile structurale sunt cu 3% mai mici decât în perspectiva actuală ar trebui ca suma să rămână cel puțin constantă. Ne bucură trimiterea explicită la coeziunea economică, socială și teritorială la rubrica 1, însă ne pare rău că nu este niciun fel de marjă prevăzută aici uh, la subrubrică. În ce privește condiționalitățile, noi ne opunem oricărei forme de condiționalitate macroeconomică, deoarece ar fi contraproductivă. Totuși, sprijinim condiționalitățile ex ante care ar putea îmbunătăți eficiența programelor mai curând decât uh, implementarea legislației comunitare. Vrem uh, să existe un acord uh, formal de parteneriat între fiecare stat membru și autoritățile locale și regionale. Acesta ar putea fi o condiționalitate ex ante specifică, concretă. Nu uh, dorim însă să existe rezerva de performanță care nu ar duce decât la pierderi, deoarece ar încuraja ținte artificiale, ar uh, încuraja așteptări reduse și astfel ar uh, duce la cifre artificiale cu privire la ceea ce s-ar putea face într-o anumită regiune cu ajutorul fondurilor. Considerăm că o astfel de condiționalitate ar descuraja autoritățile locale și regionale să vină cu finanțare. Condiționalitățile expun și suspendarea de fonduri s-ar, ar trebui să se aplice numai dacă rezultatele estimate sunt mult sub așteptări și ar trebui să fie o soluție de ultimă instanță. Ar trebui ca aceste condiții să fie stabilite prin cooperare strânsă între autoritățile naționale, regionale și locale. Nu considerăm că regiunile mai bogate ar trebui să își dedice uh, toate fondurile structurale către energie, IMM-uri și inovare. Da, este bine ca în fiecare program operațional să existe o focalizare, un, un, un accent, dar nu considerăm că astfel de limitare ar fi benefică sau ar adăuga valoare la nivelul Uniunii Europene. Și vă dau trei exemple. De ce? Egalitatea de gen, egalitatea pentru tineri și cultura ca un promotor al dezvoltării nu ar putea să fie sprijinite printr-o astfel de abordare. Noi dorim uh, să sprijinim un cadru strategic comun care ar duce la un singur set de orientări strategice pentru toate fondurile. Considerăm că FSE trebuie să rămână în cadrul politicii de coeziune. Acesta poate să facă instruirea, în timp ce FEDER poate să dea banii care pot să ducă la lansarea de proiecte. Noi uh, credem că Deși majoritatea fondurilor vor merge către regiunile cele mai sărace, credem că și regiunile mai prospere ar trebui să beneficieze de ajutor, deoarece și ele au în continuare provocări pe care trebuie să le rezolve. Sprijinim categoria regiunilor de tranziție. Știm, domnule președinte, că multe um, au încercat să iasă din uh, categoria de convergență și multe revin în această categorie. Nu știm ce se va întâmpla peste 5 ani. Trebuie să revizuim la intervale anumite um, categoria în care se găsesc aceste regiuni. Noi considerăm că autoritățile locale și regionale trebuie să fie tratate ca partener egal cu autoritățile naționale în pregătirea fondurilor, în pregătirea programelor cu fonduri structurale și în ce privește contractele de parteneriat. Considerăm că pactele teritoriale între autoritățile locale, regionale și naționale trebuie să fie o opțiune prin care să se poată formaliza contractele de parteneriat. Vrem o sinergie pentru integrarea facilitării pentru conectarea Europei. În ce privește pescuitul și politica agricolă, Salutăm angajamentul de a ecologiza PAC, precum și propunerea cu privire la convergența plăților și plafonarea plăților directe. Regretăm însă că banii pentru dezvoltare rurală sunt uh, insuficienți proporțional. Dacă vrem ca aceste zone rurale să se dezvolte, va trebui să le dăm și banii necesari. Programul alimentar european pentru persoanele cele mai defavorizate trebuie să continue și să rămână la uh, un volum de finanțare cel puțin actual. Suntem uh, dezamăgiți însă de reducerea fondurilor alocate pescuitului. Vrem uh, să existe mai multă cercetare și inovare pentru că acestea ar duce la crearea de locuri de muncă și la creștere. Vrem uh, bani alocați pentru programe specifice de învățământ, instruire, tineret, sport și vrem ca bugetul pentru politica de vecinătate și cooperarea în vederea dezvoltării să se mențină. De asemenea, pentru programul Creative Europe salutăm suma de 1,6 miliarde. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte, pentru amabilitatea dumneavoastră de a ne invita astăzi aici și mulțumesc, stimaților deputați, pentru atenție. Vă mai spun un singur lucru autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană sprijină foarte mult munca Comisiei dumneavoastră, sprijină munca făcută de Parlamentul European și vor continua să sprijine munca echipei de negociere a Parlamentului. Cu toții beneficiem de pe urma propunerilor bugetare ale Uniunii Europene, însă cei care beneficiază cel mai mult direct sunt cetățenii, orașele, regiunile, cartierele care vor vedea că se creează locuri de muncă, că vin bani și că Europa este angajată spre un viitor durabil. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, madame. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă. Ați fost ascultată cu foarte mult interes și foarte multă atenție. Cu toții am notat care sunt recomandările dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați distribuit de asemenea și un document care este foarte bine redactat, pentru că pe o pagină avem un rezumat al propunerilor și recomandărilor lor foarte precise făcute de Comitetul Regiunilor. Și încă, poate deja diseară la masa de lucru, dar deja mâine ne vom întâlni din nou la conferința interinstituțională. Și dumneavoastră ați avut uh, Uh, amabilitatea să ne invitați la un prânz de lucru peste câteva zile, așa că vom menține contactul. Bun, deci vă mulțumesc. Iată că ne-a mai rămas ceva timp la dispoziție. Mai avem încă două subiecte pe care trebuie să le discutăm. E vorba de punctul 16, raportul doamnei Grelier, referitor la programul Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială. Dragă colegă, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. În cadrul pachetului de propuneri uh, referitoare la instrumentele politice de coeziune, Comisia dorește să reunească trei programe care există în uh, actuala programare și să le reunească într-un singur proiect, EURES, Progres și instrumentele de microfinanțare, cu două obiective scontate. Mai întâi, pentru a mobiliza cât mai bine aceste programe și asta pentru a uh, realiza strategia UE 2020 de luptă împotriva șomajului și a sărăciei și, pe de altă parte, Comisia încearcă să răspundă la solicitările Parlamentului European pentru a avea o simplificare în modul de utilizare a acestor fonduri și o îmbunătățire a sinergiei dintre toate fondurile structurale. Aspectele cele mai importante. Comisia propune să extindă sfera de acoperire a acestor programe. Pentru EURES se uh, dorește finanțarea anumitor uh, operațiuni care, care funcționează bine și de la transfera către Fondul Social European. Pentru EURES ne dorim țintirea locurilor libere pentru că vrem un schimb de angajați și deci acest, această mobilitate trebuie să fie uh, încurajată, iar pentru programele de microfinanțare ideea este să, uh, să extindem țintele și anume să includem și întreprinderile sociale. Propunerea este interesantă. Câteva puncte ar merita totuși să fie precizate sau cizelate și aici e vorba de trei programe care au obiective, acțiuni și moduri de funcționare și ținte public, public țintă foarte diferiți. Uh, în ceea ce privește conținutul și descrierea fiecărui subprogram, pentru că încă nu știm exact ce înseamnă calificativul acesta de întreprindere socială, trebuie să definim lucrurile și munca făcută și de Iuta Steiner, care este raportor pe fond în Comisia de Ocupare, ei bine, din punct de vedere bugetar, știți că am ajuns la concluzia că nu vrem să precizăm acest punct în proiectele de regulament. Dar trebuie să știți că sumele uh, ce vor fi utilizate vor fi inferioare sumelor uh, utilizate în programele precedente și că există anumite diferențe, discrepanțe. Dacă în unele programe s-ar scădea sumele foarte mult, în altele mai puțin. Deci există variațiuni. Deci, aici ar fi bine să obținem anumite precizări. Iată, în mare, ceea ce doream să spun și încă două aspecte, două mici subiecte ce merită abordate. Ar fi bine să știm cum anume Comisia își dorește să organizeze această relație cu Fondul Social European și aceste programe și relațiile dintre subprogramul microfinanțare și alte inițiative comunitare, cum ar fi, spre exemplu, Jasmine. Și instrumentul acesta de microfinanțare e destul de greu de evaluat pentru că e un instrument nou, instru- mobilizat de către comisie și deci ne lipsesc deocamdată evaluările și analizele. Așa că uh, dacă sunteți de acord cu aceste idei principale, astfel vom redacta proiectul nostru de aviz. Domnul președinte, mulțumesc, doamna raportor. Aș dori să știu dacă sunt comentarii sau dacă sunt întrebări pe care doriți să le adresați doamnei Grolie. Se pare că nu este cazul. Aș dori să vă amintesc uh, calendarul. Termen de depunere a amendamentelor, deci pe, uh, vom examina raportul pe 25 aprilie, termen de depunere a amendamentelor pe 25 aprilie. Ar trebui să-l adoptăm cu ocazia ședinței noastre din 31 mai, știind că la Comisia de Ocupare, care este competentă pe fond, va adopta, va adopta acest raport pe 20 aprilie iunie și că adoptarea e prevăzută în plenara din iulie. Doresc să mulțumesc domnului Grolie. Și atunci, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, uh, un punct al domnului Göran Ferm. Punctul 17, și anume modificarea regulamentului 680-2007 referitor la competitivitate. Uh, instituirea unui program cadru pentru inovație și competitivitate. Göran, da, mulțumesc. E un titlu complex asupra unui subiect care de fapt se referă la obligațiuni. Am avut o discuție cu un oficial de la Banca Europeană pentru Investiții ceva mai devreme astăzi și chiar dacă vorbim despre obligațiuni de proiect, nu sunt niște obla- obligațiuni uh, în sine. Pot da impresia că Uniunea emite obligațiuni și noi nu facem acest lucru. Deci poate ar trebui să găsim un alt termen, ceva mai potrivit. Cu toate acestea, ă, asta este prima dată când discutăm despre acest lucru. De fapt, la comisie am mai discutat despre asta, dar acum este prima dată când o facem după ce am înaintat deja raportul meu. Și, sigur, acum ă, așteptăm amendamente. Am avut multe discuții, M-am întâlnit cu raportorii pentru aviz de la ITRE și TRAN, de asemenea cu raportorii din umbră, uh, cu reprezentanții celorlalte grupuri parlamentare, am avut tot felul de ședințe cu comisiile, direcțiile generale și am ascultat toate propunerile și recomandările, încercând să le condensăm pe toate, atât în uh, justificare și de asemenea am analizat amendamentele este clar că toată lumea este de acord că este nevoie de investiții uriașe atunci când vorbim de infrastructură în Europa. Instrumentele actuale nu sunt suficiente pentru a face față nevoilor de investiții, mai ales în situațiile în care contextul economic, respectiv limitările finanțărilor publice și problema băncilor uh, a sporit cerințele uh, în contextul capitalizării. De aceea trebuie să găsim alte căi astfel încât să mobilizăm finanțarea pentru nevoile de infrastructură. Ideea din spatele comisiei, din spatele propunerii comisiei, este de a avea un instrument suplimentar pentru a atrage investitori privați pe termen lung către proiecte prioritare, mai ales investitori care acum nu sunt implicați atât de mult în proiecte de infrastructură, cum ar fi fondurile de pensii. Cred că, în esență, este o idee bună, de aceea, în proiectul meu de raport, susțin propunerea comisiei Propunerea este doar pentru faza pilot 2012-2013 și cu asta avem de-a face. În esență, cred că este o propunere bună. Însă, încercăm să facem câteva ajustări ușoare, câteva elemente, vreo șase, trebuie adăugate. În primul rând, dorim să subliniem faptul că avem de-a face cu o fază pilot și numai atât în acest moment. Nu ne angajăm la nimic în ceea ce privește facilitatea de conectare europeană sau alte aspecte. Haideți să tratăm aceste lucruri mai târziu, într-o etapă ulterioară. Acum vorbim doar despre etapa pilot. Pe de altă parte, nu vrem să descurajăm să îi descurajăm pe cei care sunt interesați de a participa la această etapă pilot. De aceea nu am acceptat anumite propuneri din partea Comisiei ITRE care spunea că ar trebui chiar și în această fază să ne deschidem pentru o strategie de exit în ceea ce privește uh, obligațiunile respective. Cred că acest uh, acest lucru este prematur acum. Haideți să trecem de faza pilot și apoi vom vedea dacă vom avea o fază permanentă pentru facilitatea de conectare europeană sau nu. În al doilea rând, aceasta este o fază pilot, deci avem nevoie de niște prevederi cât se poate declare atunci când este vorba despre raportare. Cum se dezvoltă etapa pilot? Acesta este unul dintre lucrurile pe care trebuie să le clarificăm, trebuie să ne clarificăm poziția, de aceea solicităm Comisiei și Băncii Europene de Investiții să revină la Parlament la fiecare șase luni pentru a ne raporta evoluțiile fazei pilot. Din păcate, a apărut aici o eroare într-unul din amendamente, pentru că se spune că Comisia ar trebui să transmită un raport către Parlamentul European la fiecare șase luni. Nu, nu aceasta este intenția. Nu este necesar să se facă acest lucru. Nu vrem un raport scris la fiecare șase luni. Proiectul meu de raport spune că Comisia ar trebui să raporteze către Parlamentul European. Poate să fie făcut acest lucru oral, într-o ședință sau o întâlnire a Comisiei. Vom încerca să corectăm acest lucru. În al treilea rând, evaluarea întregii faze pilot. Am înaintat un amendament pentru a clarifica lucrurile mai mult, pentru a vedea care este poziția noastră. Avem o problemă privind calendarul. Etapa pilot e pentru 2012-2013, apoi avem facilitatea de conectare europeană care intră în vigoare uh, de la 1 ianuarie 2014. Nu știu sigur dacă vom putea beneficia de întreaga evaluare la timp, așa încât poate că va trebui să revenim uh, ceva mai târziu cu anumite propuneri pe această temă. Însă încercăm să găsim acum o modalitate rezonabilă de a trata această această evaluare. În al patrulea rând, există o îngrijorare în uh, rândul statelor membre care acum își imaginează că intră într-un nou proiect riscant cu care ar putea să afecteze eventual bugetul european. Vreau să clarific un lucru. Propunerea Comisiei propune o limită clară. 350 de milioane să fie transferate uh, de la rețelele transeuropene și garanțiile pentru credit în domeniul transporturilor. 230 de milioane, aceasta este limita maximă. Nu există niciun fel de alte pasive, niciun fel de alte rezerve, nu putem folosi mai mult de 230 de milioane de euro. Există deci un plafon clar. Putem pierde cele 230 de milioane numai dacă eșuează toate politicile și nu cred că se va întâmpla acest lucru. Deci 230 milioane este limita maximă decisă și am uh, înaintat amendamente pentru a clarifica acest lucru 100%. În al cincilea rând, nu știu dacă obligațiunile de proiect vor fi uh, încurunate de succes, nu știm dacă va fi tehnica corectă de aplicat. De aceea am înaintat un amendament de natură ceva mai politică, în care am spus că uh, nu știm dacă acest model va fi unul de succes sau nu, dar, uh, în ciuda acestui lucru, sunt convins că avem nevoie de instrumente financiare suplimentare pentru a spori investițiile, fie că um, ideea obligațiunilor de proiect este cea corectă sau nu, sau vom intra în alt fel de tipul de proiect cu obligațiuni mai low. În orice caz, uh, aceste proiecte sunt de importanță politică. Este important să găsim căi de sporire a investițiilor și a finanțării, să includem noi investitori, nu numai pe cei privați, așa cum propune această propunere, eventual pe viitor și investitori publici. Această chestiune va rămâne în continuare deschisă și, dacă vor fi aplicate alte tehnici, pentru că există propuneri de a avea portofolii de proiecte, nu numai proiecte care să fie finanțate astfel. Deci am înaintat un amendament pentru a ține aceste opțiuni deschise pentru viitor. Și pentru a sintetiza, cred că este foarte important să încercăm să trecem această propunere a Comisiei. Sigur, ea poate să fie îmbunătățită de către amendamentele noastre, însă, în aceeași măsură, este foarte important să înțelegem că acesta este un prim pas, nu numai pentru investiții uh, și finanțarea infrastructurilor, ci pentru crearea unei piețe a obligațiunilor în Europa, care poate fi foarte importantă pentru viitor. Aș vrea să nu uităm acest lucru, pentru că poate fi relevant pentru finanțarea infrastructurilor pentru perioada următoare. În fine, Știm că a existat o discuție la Comisia pentru Control Bugetar pentru că vor înainta un raport uh, de fapt, Curtea uh, de Conturi va înainta un raport privind instrumentele financiare, care ridică o serie de semne de întrebare în ceea ce privește deficitul de regulamente. Sper că vom reuși să tratăm această chestiune în regulamentul financiar. În ceea ce privește finanțarea, există nevoile principale și o lacună între ce poate fi finanțat între, prin granturi și ce poate finanța, fi finanțat prin piață. Aceste obligațiuni de proiect sunt importante în acest context, dar trebuie să fim cât se poate de clar și am spus asta în justificare. Acest instrument va fi un instrument suplimentar nu va înlocui niciun alt tip de finanțare cu granturi nici din partea Uniunii Europene, nici din partea statelor membre. Se încearcă mobilizarea de noi resurse. Asta este foarte important. Iar Curtea de Conturi a pus un semn de întrebare și în ceea ce privește efectul pârghie referitor la anumite instrumente financiare. Știm că efectul unora a fost scăzut, de aceea Comisia prevede un efect pârghie de 15-20 uh, de ori. Deci, un euro din partea Uniunii Europene ar trebui să mobilizeze 15-20 de euro pe piața privată europeană. Însă, aceasta, după cum spuneam, este faza pilot, vom vedea cum se desfășoară lucrurile. Și, în ultimul rând, salut concluziile Consiliului European, concluzii de acum câteva săptămâni, pentru că ele au fost foarte clare. Au spus, ținând cont de nevoia de a finanța proiectele uh, de infrastructură principale, trebuie să se lucreze cu aceste proiecte de cu aceste obligațiuni de proiect și ar fi bine să ajungă la un acord până în iunie. Da, așa simțim și noi că trebuie să procedăm. Vrem să ajungem la un acord în primă lectură, astfel încât să putem lua toate deciziile înainte de vacanța de vară și apoi să poată începe faza pilot. Doamna, uh, prezentarea doamnei uh, Coliuca include de asemenea uh, un aliniat favorabil acestor obligațiuni de proiect. Deci se pare că întrunim un consens destul de larg, Comisia, Parlamentul și Consiliul. Sperăm că și Parlamentul European va uh, ajunge la această concluzie. Sperăm așadar că această propunere va fi susținută de cât mai mulți deputați. Președintele, mulțumesc domnule raportor pentru raportul scris și această prezentare clară. Sidonia. Mulțumesc, domnule președinte. Dominic Riche este raportul nostru din umbră de la PP, însă nu poate fi prezent aici, așa că voi vorbi eu în locul său. Voi rezuma poziția grupului PPE. În genere, grupul nostru sprijină abordarea din uh, proiectul dumneavoastră de raport. Totuși, avem și câteva observații. Considerăm că principiul general ar trebui să fie ca proiectele finanțate să fie proiecte care altfel ar fi prea riscante pentru a fi finanțate de piață. Noi însă am vrea să fie disponibilă finanțarea pentru acele proiecte care nu sunt prea riscante și care ar putea să atragă un oarecare interes din partea pieței financiare. Deci proiecte viabile, dar pentru care piața încă nu este gata, nu e gata să le financeze. De asemenea, am vrea să dați dovadă de mai multă moderație atunci când vorbiți despre legitimitatea democratică și implicarea Parlamentului. Trebuie să evităm complicațiile inutile în faza pilot. Și aici mă gândesc direct la evaluare. Aici s-ar putea să apară niște controverse. Dacă am înțeles eu bine și vom înainta amendamente, controversa cea mai mare se referă la modul de a include, de a ține cont de rezultatele evaluării. Ideea unei faze pilot uh, pentru obligațiunea de proiect este să tragem niște învățăminte. Dar ce facem cu aceste învățăminte? Pe baza lor uh, trebuie să hotărâm dacă continuăm sau renunțăm la proiect. Se pare că um, CEF ar trebui să fie adoptată înainte de încheierea fazei pilot și uh, se propune ca faza aceasta să fie continuată și citez. Această hotărâre va fi luată numai după ce se va fi făcut o evaluare independentă a fazei pilot. Însă, Gheran, raportul dumitale spune altceva. Spune că modificările de reglementare necesare vor fi făcute pe baza evaluării. Ar trebui să clarificăm această neconcordanță și grupul PPE va depune amendamente pentru a elimina această controversă, această contradicție. Vom mai depune și alte amendamente legate de raportare, dar și în legătură cu reglementările privind facilitatea conectarea Europei și selecția de proiecte. După cum spuneam, eu vorbesc în locul lui Dominic Riche, așa că nu pot să vă spun uh, uh, și alte observații. Sper că ați apreciat efortul meu. Merci, Sidonia. Președintele, mulțumesc, Sidonia. Suntem foarte impresionați de calitatea ta de purtător de cuvânt. Carl Haglund. Domnule președinte, eu uh, voi fi mai puțin ambițios decât uh, Sidonia. Eu uh, sunt aici ca să vorbesc în numele unui raportor din umbră și știu mult mai puține. Și noi vom face câteva amendamente și avem câteva păreri la care ținem, dar în genere ne place textul lui și vreau să-i mulțumesc pentru modul în care l-a întocmit. Isabel Duron. Domnule președinte, eu mă reprezint pe mine însă, ca să zic așa, și eu sunt mulțumită de raport în genere și aș spune că oferă o, niște perspective foarte interesante pentru faza pilot. Aș uh, face însă observație și vom înainta un amendament în acest sens. Raportul analizează arhitectura acestui instrument, uh, criteriile și riscurile acceptabile sau posibile și spune că proiectele alese nu trebuie să aducă vreo perturbare a principiilor pieței unice. E bine, noi uh, ar trebui să fim mult mai uh, preciși să fim uh, mult mai atenți și la alte distorsiuni, la alte perturbări, nu doar cele aduse pieței unice, acum în faza pilot. Mă gândesc la perturbări de mediu. S-ar putea finanța proiecte care, deși sunt solide din punct de vedere bugetar, care sunt controlate din punct de vedere al riscurilor financiare, acestea ar putea să aibă efecte nedorite în alte domenii efecte nedorite de comisie sau de Parlament. Deci eu cred că și în această fază pilot, uh, între criteriile de selecție ar trebui să ținem cont nu doar de riscurile financiare și bugetare, ci și de cele din alte domenii. De exemplu, de efectele secundare asupra celorlalte politici ale Unii Europene. Eu cred că și acestea ar trebui să facă uh, parte din criteriile de selecție a proiectelor în faza pilot și, și după. Faza pilot uh, este cea care ne dă baza pentru întocmirea fazelor următoare. Și uh, să știți că nu există neutralitate. Să construiești o infrastructură și să o amplasezi în locul X sau Y reprezintă o alegere care are consecințe. De aceea, cred că ar trebui să fim foarte atenți și la aceste alte aspecte. Îmi dau seama că raportul nu privește decât faza pilot, dar trebuie să ținem seama și de ele. Alors, nous avons, uh... Mulțumesc, Isabel. Și atât că avem un reprezentant al Băncii Europene de Investiții și un, reprezent, un director general de la Direcția Generală MUV, domnul